Ja, ich glaube, wir können langsam anfangen. Wir haben heute Cred că putem începe, încet, încet. Astăzi avem un schimb de opinii cu Martin Korolcek, pe care l-am cunoscut în uh, fosta funcție de ministru pentru meniu în guvernul polonez și acum este uh, reprezentant uh, plenipotențial al guvernului polonez responsabil pentru politica privind clima. Săptămâna trecută ne-am întâlnit la Varșovia, știm bine că acolo a avut loc conferința privind schimbările climatice și astăzi de dimineață de altfel am avut o discuție cu Connie Hedegaard, dar acum am dorit să aflăm din partea celor care au organizat această conferință, care au fost discuțiile, care au fost rezultatele acestei conferințe, ocazie cu care vom da cuvântul și colegilor noștri. Nu voi mai uh, continua, ci voi da cuvântul reprezentantului plenipotențial al guvernului polonez, Martin Corolec. Vă rog. Dziękuję panie przewodniczący. Vă mulțumesc. Din punctul de vedere al rezultatelor summitului de la Varsovia, aș dori să mă concentrez pe două aspecte și să spun câteva cuvinte despre tipurile de rezultate înregistrate la acest summit. În primul rând, am reușit să cădem de acord asupra unui număr de decizii și am reușit să redactăm o serie de concluzii Și mă refer aici la câteva zeci de concluzii și decizii convenite. Cele mai importante dintre acestea sunt uh, număr de 5 și la acesta mă voi uh, referi acum. În primul rând, o decizie legată de agenda de la Durban. În al doilea rând, o decizie referitoare la mecanismul de gestionare a pierderilor și a daunelor. În al treilea rând, un pachet de șapte decizii referitoare la finanțarea politicilor de mediu. Urmează apoi uh, raportarea și monitorizarea emisiilor. Și apoi, în ultimul rând, șase sau șapte decizii legate de politicile forestiere în uh, statele tropicale. Permiteți-mi așadar să mă refer puțin mai pe larg pe marginea acestor cinci uh, decizii majore. Și aș dori să încep cu platforma de la Durban. Am reușit să redactăm o foaie de parcurs în, pentru perioada până la conferința de la Paris, Paris, astfel încât acum avem un calendar precis al evenimentelor din următorii doi ani. Astfel încât conferința de la Paris să se poată bucura de succes. Știm de asemenea că primul proiect de acord va fi prezentat părților imediat înaintea conferinței care urmează să fie organizată la Lima în decembrie 2014. La Lima, părțile vor discuta și vor conveni asupra modalităților de prezentare a propriilor contribuții aduse la noul acord, aceste contribuții urmând a fi prezentate până la sfârșitul primului trimestru din, al anului 2015. Știm de asemenea că în luna mai 2015 va trebui distribuit un proiect de acord în toate limbile oficiale ale convenției, deci cu șase luni înaintea summitului de la Paris. Paris. Drept urmare, am stabilit o foaie de parcurs foarte precisă în legătură cu evenimentele care urmează să aibă loc uh, de astăzi începând până la conferința care urmează să fie organizată la Paris. Și decizia luată la conferința de la Varsovia respectă în totalitate cele convenite în urmă cu doi ani de părți cu ocazia conferinței de la Durban. Și acest element este foarte important și anume deciziile, faptul că decizia de la Durban, de la Varsovia, de la Lima și Uh, deciziile de la Paris să fie compatibile între ele. Astfel încât nimeni să nu poată să spună că acest proces nu este unul legitim și că nu sunt uh, respectate deciziile luate la Durban. Celelalte în ceea ce privește celelalte decizii, a fost foarte dificil să negociem uh, elementul legat de mecanismul de gestionare a pierderilor și daunelor, mai ales țările insulare, țările în curs de dezvoltare, deja de mulți ani și-au dorit o asemenea decizie și știm foarte bine că la începutul conferinței uh, am uh, în același timp s-au petrecut evenimentele catastrofice din uh, Filipina. treptul mare, decizia luată din acest punct de vedere are o importanță istorică. Acum putem demara dezbaterea mecanismelor care urmează să răspundă dezastrelor naturale. Al treilea element, din nou important și sensibil în același timp, se leagă de finanțarea uh, politicilor uh, climatice. Din cele șapte decizii încheiate aici, aș dori să, să mă concentrez pe două decizii care au fost mai dificil de negociat una dintre acestea se referă la aspectele operaționale ale fondului uh, pentru mediu și la decizia de finanțare pe termen lung a politicilor climatice. Ambele decizii, după cum am spus, au fost dificil de negociat, dar am reușit să cădem de acord asupra lor. Un alt al patrulea element important, uh, în același timp uh, mai degrabă tehnic, se referă la raportarea și măsurarea măsurile convenite pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele care sunt parte la Convenția. Este un uh, punct important în perspectiva încheierii unui acord obligatoriu pentru toate părțile parte la Convenție. Și în fine, este vorba de decizia legată de uh, politicile forestiere, mai ales în, uh, în vederea încheierii unei agente durabile pentru pădurile tropicale. Aceasta a reprezentat partea tehnică a conferinței. Am uh, convenit asupra unui număr mai mare de decizii, dar permiteți-mi să subliniez un, o altă dimensiune care este la fel de importantă. Ambiția noastră generală de la bun început a fost să recâștigăm încrederea tuturor în uh, procesul de negociere și să restaurăm principiile transparenței și a un, să ajungem la un proces care să asigure uh, consolidarea încrederii. Acest lucru înseamnă că cred că până la urmă rezultatele tehnice ale acestor decizii vorbesc de la sine, pentru că am demonstrat astfel că chiar și în situații dificile am reușit să ajungem la un acord. Din punctul de vedere al uh, construirii încrederii organizarea conferinței a fost un lucru important. Din acest punct de vedere, am fost inspirați din uh, modul de funcționare al Uniunii, Uniunii Europene și pentru prima dată, de exemplu, am introdus uh, instituția uh, troicii prezidențiale este vorba de președinția poloneză, peruviană și franceză, în acest caz specific. Toate întâlnirile care au loc de obicei zilnic sau chiar de mai multe ori uh, într-o zi și la această întâlnire am invitat să participe și viitoarele președinții, președinția peruviană și cea franceză, pentru a participa în mod activ la ele. De asemenea, am invitat um, ce, viitoarele președinții să ocupe un loc la prezidiul întâlnirilor uh, organizate, de asemenea în cadrul uh, secretariatului și a grupurilor de lucru geografice, asemenea întâlniri uh, au loc în fiecare săptămână și aceste întâlniri sunt gândite tocmai pentru a stabili, pentru a vedea care sunt uh, progresele în cadrul negocierilor uh, purtate în curs. Drept urmare, toate grupurile geografice participă la asemenea întâlniri și în toate aceste întâlniri sunt prezenți și reprezentanții viitoarelor două președinții. De asemenea, am uh, invitat la acest proces un număr de miniștri. Acest element este din nou o noutate. De exemplu, din punctul de vedere al uh, finanțării uh, politicilor climatice, mecanismul de gestionare a pierderilor și daunelor, Aici am beneficiat de consultanță din partea unor ministri din punctul de vedere al finanțării. Ministrul Lidegaard din Danemarca, din Danemarca de exemplu, ne-a oferit uh, expertiza sa și domnul și, un, uh, și ministrul din Uganda din punctul de vedere al pierderilor și daunelor. Am beneficiat de uh, consultanța Lenei Ek din Suedia, un fost europarlamentar și de asemenea Etna Molada din uh, Republica Sud, din Africa de Sud. Și Tim Grasser din uh, Noua Zeelandă și domnul Bala Krishna din Singapore de asemenea ne-au oferit expertiza lor. Cred că faptul că un număr de ministri au participat la discuțiile pe care le-am uh, avut, de asemenea un număr de ministri uh, europeni, de exemplu, nu trebuie să îl uităm pe ministrul finlandez care a a avut un rol uh, important în dezbaterea referitoare la păduri și cum politicile forestiere pot contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Deci, implicarea unui număr atât de mare de ministri de mediu a contribuit la calitatea rezultatelor obținute. dar și la restaurarea încrederii în acest proces, încredere care este foarte importantă în perspectiva finalei care urmează să aibă loc în Paris peste 2 ani. Mulțumită încrederii miniștrilor prezenți, negociatorilor prezenți, încredere în uh, faptul că acest proces a fost unul uh, inclusiv, transparent, doar așa vom, fi, vom putea ajunge la un acord în uh, Paris. Cred că mă voi opri aici și aștept cu nerăbdare remarcile dumneavoastră și uh, rămân eventualele întrebări. Mulțumesc, domnule Corolec. Voi da cuvântul colegilor, Bas Aicaut și Edith uh, Estrela și-au uh, manifestat intenția de a lua cuvântul. Adam Ghira, că văd că mai dorește să ia cuvântul. Și acum îi dau cuvântul lui Bas Aicaut. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Corolici, Avem uh, avut uh, idei uh, diferite uneori și am uh, uh, corespondat pe Twitter, ca să spun așa. Vă mulțumesc că ați divulgat uh, convenția de la Varșovia, chiar dacă noi avem așteptări uh, diferite, finalizarea conferinței de la Varșovia uh, în ultimul moment, sâmbătă, este un lucru pentru care meritați să fiți felicitat și iată vă felicit. Aș dori să vă adresez o întrebare. Conferința de la Varșovia nu a fost ușoară deloc. A fost dificilă la nivel internațional și asta fiindcă unele țări nu au ajutat deloc, Australia și Japonia, de pildă. Aș dori să știu ce s-a întâmplat, de fapt, Uh, cu uh, funcția dumneavoastră de ministru în timpul conferinței și care este rolul dumneavoastră acum după această, um, acest eveniment. Fiindcă trebuie să știm ce va, ce va întâmpla ce va însemna acest lucru, fiindcă vă ocupați în continuare de politicile privind schimbările climatice uh, și aș vrea să știu ce s-a întâmplat acolo și care este rolul dumneavoastră. Acestea fiind spuse, cred că discuția cea mai importantă care se poate purta acum este că s-au eliminat unele obstacole în ceea ce privește pierderile și despăgubirile, în ceea ce privește finanțarea. Cred că nu am făcut decât să amânăm discuția și cred că, deci, în ceea ce privește finanțarea, se va rediscuta la Peru, la Peru și la Paris uh, acest subiect. Acum, în ceea ce privește foaia de parcurs pentru Paris, vreau să vă întreb uh, în ce măsură, uh, care considerați că este rolul Uniunii Europene de a promova aceste obiective, fiindcă decizia COP uh, a, are suficiente pârghi și opțiuni pentru a permite progresul. Cum credeți că ar trebui să, să evolueze planurile Uniunii Europene în în, uh, în următorii ani în ceea ce privește platforma de la Durban. Și acolo avem uh, de, decalajul dinainte de 2020, vorba de anularea reducerilor de emisii de carbon și 4C se referă la faptul că mai multe țări care au semnat uh, protocolul de la Kyoto, a doua perioadă, este vorba mai ales de Uniunea Europeană, trebuie să-și Uh, să-și consolideze ambițiile. Deci asta este o invitație de a ne asuma angajamentul uh, întru totul și a doua parte a angajamentului care este pe masa discuțiilor. Deci cum credeți că ce ar trebui să facă Uniunea Europeană în ceea ce articolul 4C? Și după 2020 este acolo, este clar că părțile sunt invitate să propună acțiuni până la, uh, până în primul trimestru al lui 2015, dacă pot, așa este formulat uh, textul, este clar că acest calendar uh, a fost ales pentru SUA, fiindcă e vorba de, au, au trecut deja alegerile de la, jumăt, de la jumătatea parcursului și era clar că SUA era gata, sau, mă rog, cel puțin aproape gata să facă acest lucru și în 2015 Uniunea Europeană trebuie să obțină rezultate în ceea ce este pachetul Uh, post-2020, deci dezbaterea privind 2030 și aș fi vrut să știu eu în calitate, ca dumneavoastră în calitate de, de președinte al summitului privind schimbările climatice, uh, dacă considerați că e important ca unele țări să-și asume angajamentele, printre care și Uniunea Europeană, iar dumneavoastră ca, ca, special, ca trimis special sau nu știu cum să uh, pronunț titulatura, titulatura dumneavoastră, care credeți că va fi poziția Poloniei în discuția privind pachetul climatic și energetic pentru 2020, care uh, va fi pe ordinea de zi a discuțiilor și de sași de guvern în Uniunea Europeană în 2014 pentru a se asigura că articolul uh, din decizia COP pentru care v-ați luptat din greu va fi respectat. Și deci care, va, care este părerea dumneavoastră? Estrada. Mulțumesc, Rita Estrela. Mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să mulțumesc uh, Mulțumesc uh, domnului ministru pentru prezență și pentru informațiile pe care ni le-a oferit. În ceea ce privește rezultatul uh, COP19, am putea să folosim metafora paharului pe jumătate gol sau jumătate plin. Deci uh, unii uh, vor percepe acest rezultat uh, ca uh, paharul pe jumătate plin, deci că s-a dobândit ceva, iar alții vor percepe vor vedea paharul pe jumătate gol, și anume că nu s-a obținut esențialul. Există aspecte pozitive și există, bineînțeles, și aspecte negative pe care le recunoaștem cu toții. În ceea ce privește chestiunile negative, aș dori să mă refer la faptul că, bine, poate că uh, cuvintele nu par foarte importante uneori, dar, uh, dar uh, au o încărcătură totuși mare. Înlocuirea cuvântului compromis cu contribuție este, după părerea mea, un pas înapoi. Un alt aspect negativ, după părerea mea, este faptul că și asta nu este numai vorba de Uniunea Europeană, e vorba de faptul că nivelul de ambiție a fost mai scăzut decât înainte. Iar în ceea ce privește Uniunea Europeană, din păcate, nu s-a definit și prezentat un obiectiv de reducere cu 30% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020. Aceasta este o dezbatere pe care o purtăm de mult timp și se ajunsese mai mult sau mai puțin la un consens în cadrul Parlamentului European în ceea ce privește acest obiectiv. Apoi au existat mai multe amânări uh, a luării de decizii. E limpede că e bine că existe ace- să, să existe această foaie de parcurs de care s-a vorbit, decât să nu existe niciun fel de foaie de parcurs. Dar, oare acest, uh, acest timp pierdut, uh, uh, faptul că se amână totul până uh, la reuniunea de la Paris până în 2014 și se împovărează ordinea de zi din a acestei reuniuni din 2014, oare e suficient timp la dispoziție pentru a se a pregăti acest acord care, la care se dorește să se ajungă la Paris. Cum se vor uh, manifesta în practică etapele acestei foi de parcurs? Și vă mai spun încă o dată, așa cum am spus mai devreme, că ar fi fost bine uh, să, să fi avut uh, curajul să, să stabilim o foaie de parcurs până în 2020. Acum, în ceea ce privește aspectele pozitive, care există, dar <laughs> bine, n-am terminat cu, n-am terminat cu cele negative, care nu țin de Uniunea Europeană. Din păcate, Japonia și Canada care la alte reuniuni COP au avut un rol constructiv până la urmă și mi-amintesc de uh, reuniunea COP de la Montreal. Din motive evidente, Canada era mai angajat atunci. E clar că s-a manifestat un regres în ceea ce privește implicarea acestor două țări față de reuniunile COP anterioare. Acum, aspectele pozitive. În diverse reuniuni COP, uh, problema finanțării a fost întotdeauna o problemă foarte mare. Și drept că de data aceasta, iată, s-a putut uh, să obținem oarecare rezultate. Eu consider că ce s-a obținut este un aspect pozitiv în ceea ce privește finanțarea. Uh, este vorba de Fondul Verde pentru Climă sau așa numitul mecanism internațional de la Varșovia sau uh, fie că este vorba despre reducerea uh, emisiilor uh, rezultate în urma despăduririi și degradării pădurilor și s-au ajuns la sume foarte mari. Deci aș fi vrut ca rolul să fie mai prote- mai, mai pronunțat din partea Uniunii Europene, să se arate mai ambițioasă și uh, să fi existat uh, o poziție mai amplă pentru ca în 2015 să ajungem la un în 2014 să, 2015 să ajungem la un acord în Paris. Și mă îngrijorează că văd manifestări uh, ale regresului de pildă, Portugalia, țara mea, care este pe locul 3 în ceea ce privește indicele de uh, prestație climatică a țărilor industrializate, în ceea, datorită investițiilor făcute în domeniul uh, energiei regenerabile, dar acum, din cauza crizei uh, și din cauza faptului că s-au schimbat politicile, nu, mai, nu se mai îndreaptă în direcția cea bună, așa cum era cazul până acum. Iar în cele din urmă, vreau să vă întreb de ce ONG-urile au hotărât să renunțe la activitatea oficială. E prima oară când se întâmplă așa ceva. Există un motiv uh, în spatele acestei atitudini, să zicem, drastice. Vă mulțumesc. Vielen Dank, Edith Estrella. Und jetzt Mulțumesc, Edith Estrella. Domnul Ghiric și după aia domnul Fimanski. Da, este sprawę z tego. Mulțumesc foarte mult. Înțeleg că este foarte greu să organizez o astfel de conferință. Au fost foarte multe subiecte delicate și dificile îmi dau seama că în statele emergente și în statele din lumea a treia, într-adevăr, aceste probleme sunt uh, luate în calcul în contextul justiției climatice, ceea ce antrenează o întreagă serie de conflicte de interese între state. De aceea, nu aș dori să menționez aspecte negative. Cred că fiecare discuție, fiecare rundă de negocieri trebuie să fie evaluată pozitiv. Chiar faptul că se organizează discuții este pozitiv. Aș dori să-i amintesc doamnei Estrela că obiectivul european este 3 ori 20. Acesta este încă obiectivul nostru și reprezintă baza de discuție, a reprezentat-o și la Varșovia. Trebuie să nu uităm că obiectivele noastre sunt uh, văzute în lume în contextul justiției climatice. Așadar, nu putem să ne declarăm prea drastici atunci când vorbim despre intervenții în domeniul economic. Avem nevoie de fonduri, avem mare nevoie de fonduri chiar acum și ministrii au și spus că avem nevoie de bani pentru adaptare. Am avut foarte multe incidente, uh, știți că a avut loc această tragedie enormă în Filipine și înainte de asta am, au fost și multe alte probleme de catastrofe naturale, inclusiv în Portugalia au fost astfel de catastrofe. Deci cred că trebuie să fim foarte atenți, să fim foarte critici în legătură cu ambițiile pe care le avem. Trebuie să fim foarte precauți cu privire la nivelul nostru de ambiție. Cred că la Varșovia s-a stabilit ceva și anume acordul privind politica forestieră. Asta s-a făcut la Varșovia și știm că nu a mai existat până acum o astfel de politică în lume și deci este un aspect foarte pozitiv. Trebuie să ne menținem suflul global, trebuie să ne păstrăm plămânii verzi ai planetei și este un lucru pozitiv pentru toată lumea. Părțile au reușit să găsească un acord și deci aș dori să aplaud această realizare. Și am o întrebare pentru domnul ministru. Iată ce aș vrea să-l întreb. Acum încercăm să uh, obținem un nou protocol la Paris în 2015, de fapt să menținem protocolul de la Kyoto și eventual să îi extindem sfera de aplicare. Însă, înainte de acest lucru, Trebuie să vedem care este situația acordului de la Kyoto. A fost analizat, de exemplu, în țara mea s-a depășit de 5 ori criteriile acestea. Ce se întâmplă cu statele care fac lobby pentru uh, implementarea Uh, obiectivelor comisiei. Ce fac ele, aceste state? Pentru că dacă discutăm la Paris de reducerea emisiilor, trebuie să o luăm de la capăt. Trebuie să începem de la Kyoto. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Șimanski. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doresc să-i mulțumesc domnului ministru pentru contribuție. Aș dori să vă spun că îmi pare foarte rău că nu mai sunteți ministru. Sigur că încă sunteți responsabil de climă, însă mi-ar fi plăcut să rămâneți ministru. Îmi amintesc de vremea când erați ministru, ați fost aici, ați venit la comisia noastră și am fost foarte impresionat. Opiniile dumneavoastră, ideile dumneavoastră nu au fost uh, acceptate de toți membrii. Nu vreau să vă aduc aminte, dar probabil că vă amintiți chiar și dumneavoastră care au fost reacțiile. La vremea respectivă ați spus că unul dintre obiectivele conferinței de la Varșovia nu este să se ajungă la angajamente, la contribuții și decizii finale și ați subliniat acest aspect legat de un acord global, pentru că acesta este uh, punctul de temelie al politicii climatice, într-adevăr. Acordul global este foarte important și atunci v-ați arătat sceptic în legătură cu reducerile suplimentare din Europa dacă celelalte state, celelalte mari puteri nu uh, respectă aceleași prevederi. Uh, Ați vorbit și despre liberalizarea comerțului și exista un um, model de folosire de energie ieftină în alte părți ale lumii și energie scumpă în Europa, ceea ce uh, pune piedici în calea concurenței, după cum ați spus atunci. Toate statele toate statele trebuiau să declare că situația e diferită în fiecare stat. Știm că sunt state care au, uh, și-au respectat partea de acord și alte state cu alte niveluri economice care au uh, făcut cu totul altceva. De exemplu, orice cetățean chinez emite 3 tone de CO2. În Polonia cifra este de 9 tone, în Germania de 10, iar în Luxemburg de 28 de tone de CO2. Deci e nevoie de criterii, e nevoie de puncte de referință. Și întrebarea mea este următoarea. A fost la Varșovia vreun semnal? S-a perceput ceva care să indice că se va lua vreo decizie bazată pe criterii? Sau uh, suntem pe cale de a asista la angajamente fără cifre? Pentru că mie mi se pare că avem nevoie de cifre, avem nevoie de standarde, trebuie să ținem cont de circumstanțele din diferitele state. Nu cred că s-a făcut asta la Varșovia. China, Japonia, Canada și alte state ar trebui și ele să-și ia astfel de, obiectiv, de angajamente față de aceste obiective obligatorii, însă e dificil. Dacă la Paris China va spune că își vor reduce emisiile cu 10%, Ați fi satisfăcut sau șocat sau supărat sau surprins? Ce reacție ați avea, ținând cont de situația actuală? Ar fi foarte multe angajamente, ar fi o serie de acorduri. Uh, eu vin din Polonia și vreau să fac apel la dumneavoastră, vreau să protestez și să spun clar și răspicat că nu trebuie să avem un discurs negativ cu privire la realizările noastre, pentru că am făcut foarte mult și Europa a investit foarte mult. Noi investim și în cărbune, însă este altfel de cărbune. Energia e foarte scumpă și vreau să spun asta și socialiștilor. Trebuie să țineți cont de contextul social. Nu trebuie să îl uităm. Știu că obiectivele noastre sunt ambițioase, dar și uh, chestiunile sociale sunt foarte importante. Foarte adesea, gospodăriile cheltuiesc 40% din venituri pe energie. Aceasta este o situație de care nu trebuie să uităm. Mulțumesc. Într-adevăr, cred că suntem cu toții de acord în legătură cu chestiunile sociale. Am auzit și azi dimineață câți bani investește Uniunea Europeană în energie fosilă și ce importuri se fac în Europa. Trebuie să vedem, într-adevăr, cum putem ameliora situația. Nu e cazul să-i arătăm pe alții cu degetul. În um, dezbaterea climatică, oricum, se petrece mult prea des după gustul meu acest lucru. Cred că trebuie să vedem ce ne unește. Avem acum un acord cu Islanda, referitor la termoficare și unele state membre încă încearcă să scape de el, să nu să nu-l respecte. Deci trebuie să avem grijă și ce facem în Uniunea Europeană și în afara ei, dacă tot aducem în dezbatere schimbările climatice. Trebuie să mergem înainte și să uh, privim problema din toate punctele de vedere. Lista vorbitorilor s-a încheiat, însă domnul Sonic ar dori să mai ia cuvântul. Ați venit mai târziu și n-ați auzit ce a spus domnul ministru. Veți totuși să luați cuvântul? Da, mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am o întrebare pentru domnul ministru. Polonia este acuzată că ar investi prea mult în cărbune se spune că noi încetinim Europa. Și vreau să vă întreb dacă, după părerea dumneavoastră, e adevărat că Germania folosește de trei ori mai mult cărbune decât Polonia. E adevărat și e adevărat că emisiile de CO2 din Germania sunt în creștere spre deosebire de cele din Polonia. E adevărat sau nu? Mulțumesc! Mulțumesc! Domnule Sonic, nu știu dacă ați auzit că Uh, pentru 2035 trebuie să folosim 60% energii regenerabile uh, la noi în țară. Cred că asta stabilește deja un răspuns la întrebarea dumneavoastră. Aș dori să vă spun din nou că am avut o impresie foarte pozitivă. Am avut la Senatul Poloniei un, un o întâlnire cu uh, reprezentanți de acolo. Domnul Șimanski a spus că s-a discutat foarte mult și așa e, a fost pozitiv pentru ambele părți implicate. Am uh, și eu, chiar și eu ca german, știu de ce în Polonia principala prioritate este siguranța energetică. Cea mai mare prioritate. Pentru că trebuie să știm de unde venim, ce istorie avem și uh, aceste lucruri trebuie să fie uh, păstrate în dezbatere și nu e cazul să ne arătăm unii pe alții cu degetul. Nu progresăm deloc, nu facem decât să înăsprim dezbaterea și nu cred că este bine. Și uh, cred că e important să ne gândim mai bine cum putem să facem să ne atingem obiectivele și ce posibilități avem în acest sens. Am și uh, spus că în Polonia au uh, anumite prevederi foarte interesante, foarte eficiente și cred că ar fi bine să ne uităm la ce avem în comun și nu ce ne desparte. Mulțumesc. Domnule Corolec, vă rog să răspundeți. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să răspund la aceste întrebări în ordine. În primul rând, aș dori să vă asigur că ieri, în mod oficial, guvernul Poloniei s-a schimbat și domnul Kavolski este de acum ministrul mediului. El a și participat la prima reuniune a Consiliului de Ministri în această nouă formulă. Și s-a creat și o nouă funcție funcția de uh, plenipotențiar al guvernului polonez pe probleme climatice. Această persoană se va ocupa de coordonarea diferitelor activități în acest domeniu, iar premierul a semnat și numirea mea ca secretar general în Ministrul Mediului din Polonia. Voi fi responsabil pentru politica privind clima în guvernul Poloniei. După părerea mea, această soluție este una foarte bună. Pentru că cine este responsabil de acest proces la nivel global trebuie să fie foarte activ. Trebuie să facem foarte multe, să ținem legătura cu Secretariatul Convenției Părților, să participăm la reuniunile organizate, uh, în cadrul acestei conferințe globale și probabil că știți că um, politica internă de mediu uh, este una care necesită un mare angajament de energie și de timp. În Polonia trebuie să reformăm gestionarea deșeurilor, gestionarea apei. Anul acesta pregătim uh, și legislația privind gazul de șist. Și um, Domnul ministru Grabolski va trebui să se ocupe de toate aceste chestiuni. Este foarte bine că s-au separat funcțiile și că s-a creat această funcție de responsabil privind clima în cadrul Ministerului Mediului, pentru că astfel voi avea mult mai multe posibilități. Mă voi dedica 100% discuțiilor europene și, de asemenea, discuțiilor globale. în cadrul convenției ca uh, președinte al întregului proces. <laughs> Aș dori să vă mulțumesc pentru uh, aprecierile pozitive ale conferinței de la Varșovia. Și de asemenea aș dori să vă spun că cândva înainte de conferință s-a făcut o evaluare a Poloniei. S-a spus că Polonia este țara care încetinește Europa pe acest plan, care încearcă să blocheze întregul proces. Dar iată, tocmai faptul că am reușit să ducem la bun sfârșit conferința, cred că este o dovadă că nu este așa. Și la 24 de ore după încheierea conferinței, după negocieri uh, care au durat o noapte întreagă, Cred că este evident că suntem foarte hotărâți. Și Polonia are hotărârea de a uh, participa la realizarea acestui proces global. Dorim să se ducă totul la bun sfârșit și să se încheie acest proces până la conferința de la Paris. Am dorit ca acordul de la Paris să aibă o nouă valoare. Am dorit ca conferința de la Paris să se aplice în toate cele 194 de state și am vrea să se negocieze la Paris un tip de acord care să fie și ratificat de 194 de state. Pentru că aș dori să vă amintesc uh, de experiența proastă pe care am avut-o în legătură cu prima perioadă Kyoto și experiența și mai negativă legată de cea de-a doua perioadă Kyoto. Această a doua perioadă este limitată la Australia, Uniunea Europeană și unele state din spațiul economic european. În total e vorba de 14% din emisiile globale ne așteaptă o provocare foarte mare. Și anume, va trebui să tratăm 100% din emisiile globale. Una din uh, principalele dificultăți va fi să creăm o foaie de parcurs pe care să o poată respecta toată lumea. La Lima vom avea o, o primă redactare a acordului și tot la Lima vom verifica ce mod ne putem prezenta contribuțiile până în primul trimestru din 2015. Până atunci vom prezenta aceste contribuții ca să putem avea suficient timp la dispoziție pentru a pregăti acordul și asta ca să fie un succes conferința de la Paris. În ceea ce privește agenda europeană, într-adevăr, Cred că ar fi bine să începem perioada de reflexie referitoare la contribuția europeană. Cu ce va contribui Uniunea Europeană? Trebuie să ne gândim la nivelul nostru de ambiție, trebuie să vedem cum vom putea îndeplini aceste ambiții, ce contribuții vor avea statele membre individuale, care va fi contribuția totală sunt chestiuni foarte importante și trebuie să începem deja uh, o perioadă de reflexie. Din fericire, avem un an la dispoziție pentru că ne vom prezenta contribuțiile până în primul trimestru din 2015. De asemenea, s-a pus o întrebare legată de ambițiile pentru 2020 E o întrebare foarte bună și foarte justificată, pentru că cu cât facem împreună mai multe, cu cât comunitatea internațională realizează mai multe până în 2020, cu atât va fi mai ușor să ne uh, punem în aplicare politica după 2020. Această discuție referitoare la nivelul de contribuții până în 2020 uh, este foarte importantă. pentru că uh, cea de-a doua perioadă Kyoto este limitată ca număr de state și foarte multe state sunt în afara <coughs> sistemului. Cred că întrebarea dumneavoastră e foarte justificată. Întrebarea este dacă noi, comunitatea internațională, avem sau nu avem ambiții în acest domeniu. Și sunt de acord cu dumneavoastră. Este o întrebare foarte importantă. Însă va exista o reuniune separată pe acest subiect la Bonn și uh, vom încerca să găsim acolo și un răspuns la această întrebare. Aș dori să mă refer acum și la întrebarea doamnei Estrela. Nu sunt de acord cu unul dintre lucrurile pe care le-ați spus. ați vorbit despre faptul că s-au făcut și pași înapoi la Varșovia. Dar nu sunt de acord cu dumneavoastră. Decizia de la Varșovia corespunde 100% cu decizia de la Durban. Decizia de la Durban poate Decizia de la Durban, cum spuneam, arată că va trebui să respectăm o nouă dimensiune a acordului în 2015. Acest acord va cuprinde toate statele, iar uh, cuvântul contribuție se referă atât la dezvoltare cât și la statele dezvoltate. Și, în acest sens, uh, corespunde 100% cu decizia de la Durban. Dacă ar fi să ne gândim la alte termene, în funcție de grupul de state vizat, ar fi necesar și un alt nivel de angajamente și nu ar corespunde cu spiritul deciziei de la Durban, pentru că trebuie să negociem un acord care să se aplice la toată lumea. Așadar, această contribuție aici este una esențială. Aceasta stabilește Uh, scopul și trebuie să fie un tip de acord care invită și pe alții să se alăture, nu un uh, acord care să îi facă pe alții să se îndepărteze de el. Ne putem gândi la politica forestieră, la politica eficienței energetice și la surse regenerabile ar putea fi un fel de uh, taxă pe CO2. Deci chiar natura acestei contribuții va îmbrăca forme diferite. Nu va fi o contribuție care să se potrivească cu dorințele tuturor statele, fiindcă sunt state de două ori mai mari decât Europa, dar și alte state care sunt mai mici decât Bruxelles. Deci nu e posibil să avem o soluție unică valabilă pentru toți. Este necesară o uh, soluție adaptabilă. În ceea ce privește uh, cele 30%, în Europa s-a luat o decizie politică privind cele 30%. Este oferta noastră, asta avem uh, acum în discuție și dacă ajungem la un acord global, și celelalte state dezvoltate ar trebui să facă eforturi similare. Această decizie a fost um, una luată în 2007 și toate instituțiile se uh, referă la decizia din 2007. Deci nu e cazul să mai repetăm același lucru de fiecare dată. În ceea ce privește contribuțiile, în ceea ce privește finanțarea pentru fondul de adaptare, am reușit să strângem 100 de milioane și nu 80, avem 100 de milioane și vreau să vă spun că sunt foarte impresionat de unele angajamente unilaterale în domeniul financiar. Regatul Unit, Norvegia, Uniunea Europeană, Statele Unite, Corea, Japonia Suedia, Germania, Finlanda și țările de jos. Sunt foarte impresionat de aceste angajamente. Și e vorba de un angajament voluntar și vreau să spun că um, e vorba de o mare contribuție la acest uh, aspect al politicii climatice. Vreau să-i mulțumesc domnului Gherec pentru întrebare. Aș dori să spun că cea mai importantă sarcina noastră atunci când vine vorba de negocierea acordului de la Paris este să evităm această situație în care ar exista un al treilea Kyoto. Pentru că există această logică a celor două tabere diferite, statele dezvoltate și statele în curs de dezvoltare, însă nu dorim 14%, ci 100% din emisiile globale. Iar uh, cel mai important subiect aici este cum să creăm acest mecanism, cum să creăm această metodă care ar fi deschisă pentru toate părțile. Dacă ne uităm la convenție, constatăm că această convenție a apărut după conferința de la Rio, după Convenția Pământului pentru dezvoltare durabilă, iar obiectivul acestei convenții este să reducă emisiile sau să le stabilizeze. Totuși, în același timp, convenția aceasta încearcă să obțină o dezvoltare durabilă și să combată sărăcia. Acestea sunt principalele obiective ale Convenției și trebuie să redactăm um, acordul în așa fel încât să um, ținem cont și de Europa și de Kiribati și de Statele Unite, de Federația Rusă și de China, de Tuvalu, de India și de alte state. Este vorba de o misiune foarte dificilă, însă cred că dacă avem încredere unii în alții, cred că acordul va fi posibil. A mai fost o întrebare referitoare la rolul ONG-urilor la Varșovia. ONG-uri, asociații, din domeniul climatic. Toate acestea joacă un rol foarte important, pentru că mobilizează opinia publică, oferă stimulente ca guvernele să facă eforturi mai mari pentru combaterea schimbărilor climatice. Aș dori să vă amintesc că unele din aceste ONG-uri și asociații au declarat că summitul de la Varșovia a fost un fiasco la 24 de ore înainte de finalizarea acestuia. Iar conferința, după cum spuneam, s-a terminat cu 24 de ore mai târziu decât se prevăzuse la început, deci pur și simplu unele organizații au plecat prea devreme de la conferință. Îmi pare, spunând că le pare rău că nu au fost rezultate. Da, cred că este destul de clar uh, ce se întâmplă aici. Nu e cazul să mai insist. Łowi Cymańskiemu tak, chcę po, po, po, În ceea ce îl privește pe domnul Șimanski și întrebarea sa, aș dori să confirm ce uh, am spus în prezentarea mea inițială. Da, în primul rând dorim un acord global. Este vorba de un acord care va fi semnat și ratificat de alte state dezvoltate, nu doar de Uniunea Europeană și de statele în curs de dezvoltare. Noi dorim să ținem cont și să includem și alte state dezvoltate. Această politică energetică pe care o vedem în America, de exemplu, această energie la prețuri mici ar trebui să fie o inspirație pentru discuțiile noastre din uh, Uniunea Europeană. Revoluția gazului de șist din SUA face ca acest stat să fie cu totul independent de importuri de importurile de combustibil fosil, Pentru că așa este, domnule președinte. Trebuie să fim independenți. Iar americanii reușesc să facă asta pentru că au făcut o revoluție a gazului de șist. Și au reușit și alte lucruri. În acest fel au reușit să scadă prețul la energie și uh, să-și reducă emisiile, care sunt de două ori mai mari decât ambițiile noastre din Uniunea Europeană. Atunci când discutăm cu reprezentanții industriei, mai ales în sectoarele energivore, ni se spune că uh, toți banii investiți sunt investiți în altă parte, nu în Uniunea Europeană, în Orientul Mijlociu și cu siguranță în Statele Unite. Cred că în acest uh, moment al crizei știm că nu este o criză neapărat globală, este o criză europeană. Și ce ne spun cei din industrie ar trebui să uh, fie luat în serios. Aș mai dori să răspund la ce a spus domnul Sonic. Nu am uh, date detaliate privind emisiile individuale ale statelor membre, însă cred că putem să adresăm această întrebare Comisiei Europene. Putem cere Comisiei Europene să uh, ne prezinte statistice, statistici actuale referitoare la statele membre individuale și să vedem uh, unde au scăzut emisiile, unde au crescut. Și în ceea ce privește PIB-ul din aceste țări, trebuie să avem niște indicatori corelați cu emisiile. Deci cred că este rolul Comisiei să ne prezinte astfel de date statistice. Deci, în contextul ultimilor 2-3 ani, ar fi foarte interesant să aflăm toate aceste lucruri pentru discuțiile noastre interne. Însă nu am informații complete în acest sens și nu vreau să induc pe nimeni în eroare. Cred că Comisia Europeană, ca ă, instituție independentă, ne-ar putea prezenta aceste statistici pentru ultimii 2-3 ani. Ar fi foarte interesant și nu doresc să comentez pentru că trebuie să ne bazăm pe date foarte precise. Mulțumesc. Mă opresc aici. Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru această prezenta prezentare. Vă pot spune uh, bune 152 de teravați în 1990, 116 teravați în 2012 a fost uh, produși la ligniți de la 190 de teravați s-a ajuns la 160 de teravați. Chiar dacă între timp fuseseră oprite centralele atomice în uh, Germania, deci s-a ajuns la o compensare a, prin energiile regenerabile. Dar dau, cum, dau cuvântul și comisie dacă dorește să intervină în legătură cu acest punct. Mulțumesc, vă mulțumesc pentru că îmi dați ocazia să iau cuvântul în legătură cu acest punct. Dacă este să analizăm uh, un ultimul raport referitor la emisiile de dioxid de carbon, la pagina 10 a raportului respectiv veți găsi un rezumat, o privire de ansamblu asupra emisiilor, profilului de emisie a tuturor statelor membre. Un exemplu este de exemplu, modificarea emisiilor în Germania între 2010-2012, o reducere cu 2,9%. Și pot să vă dau exemple despre ce s-a întâmplat și în alte state membre. Deci este vorba de informații pe care le puteți găsi fără nicio problemă pe pagina de internet a Comisiei Europene. Vă mulțumesc! Am ajuns la sfârșitul uh, dezbaterii acestui punct. Am observat că mai putem, uh, trebuie să avem discuții suplimentare între noi, dar vedem că avem toate șansele necesare pentru a asigura un viitor uh, propice tuturor cetățenilor europeni. Este lucru pe care ni-l dorim cu toții. Există unele diferențe de nuanță între pozițiile noastre și domnule Corolec. Doresc, doresc să vă urez succes pentru următoarele săptămâni și luni, noua funcție pe care o aveți și să sperăm că în cadrul uh, trioului prezidențial veți reuși să obțineți un uh, succes de care lumea are, planeta noastră are nevoie. Pentru că dacă nu vom face acest lucru, vom ajunge la o încălzire globală cu 3,7 grade noi ar trebui să limităm încălzirea la maxim 2 grade Celsius. Pentru acest lucru trebuie să depunem foarte multe eforturi, însă tocmai pentru aceea suntem aici, pentru a lucra cu toți împreună. Vă mulțumesc pentru prezența de astăzi în comisia noastră și um, succes și cât mai multă forță de muncă pentru următoarea perioadă. geht's weiter mit Continuăm acum cu următorul punct de pe ordinea de zi. Și am acum o am marea plăcere de a discuta doar cu colegi, dar văd că și domnul Zanoni totuși este prezent. schimb de opinii cu Comisia și cu EFSA cu privire la animalele modificate genetic. Și aș dori să-l salut pe domnul Pole din partea Comisiei Europene. O să-i dau dumnealui în primul rând cuvântul și apoi Elisabeth Vertman din partea EFSA. Dar acum are cuvântul domnul Pule. Monsieur le Président. Merci beaucoup. Le sujet... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Subiectul pe care îl dezbateți astăzi este unul important, atât uh, dat fiind problematica politică, cât și uh, aspectul științific. În Uniunea Europeană avem obiceiul de a de a ne pleca mai degrabă asupra plantelor în acest domeniu, iar animalele reprezintă un subiect nou, o excepție despre care o să vă vorbesc. SUA, după cum știți, de, câte, de câțiva ani au dezvoltat un somon ge modificat genetic care se îngrașă de două ori mai repede în urma acestei modificări genetice decât somonii normali. Iar uh, FDA, Food and Drug Administration, a evaluat uh, riscurile la adresa sănătății a consumului uman și animal uh, și mm, a riscul asupra mediului înconjurător a acestui somon, iar FDA a emis niște avize în acest sens. Dar acest somon nu este încă comercializat în SUA. A fost uh, creat în Canada, uh, în, uh, pepiniere și în Statele Unite și în Panama pentru creștere ne îngrijorează acest lucru, fiindcă SUA exportă foarte mult somon, dar mai ales somon sălbatic din Alaska. care este în mare parte conservat, în conserve, pardon, și nu, nu avem foarte multe exporturi de uh, somon de crescătorie, care ne provine din Norvegia sau din Chile, mai degrabă. Dar vrem să luăm din pripă în cazul în care ni se va face o solicitare oficială de a uh, de a comercializa această, uh, acest tip de somon sau dacă se face o solicitare de a crește acest somon viu în uh, crescătorile europene. Deocamdată nu am primit nicio astfel de solicitare, nici în ceea ce privește carne de somon, nici în ceea ce privește creșterea, dar uh, am cerut agenției științifice EFSA să întocmească uh, aceste data requirements pentru a putea, în cazul în care cineva va dori să primească o autorizat, o, un certificat comunitar, să furnizăm aceste date. Pentru ca această companie, compania care a solicitat acest lucru să, putească, să, să poată, mă scuzați, întocmi dosarul. Avem aici reprezentanta EFSA alături de noi, care va putea explica mai, mai bine acest lucru, aceste cerințe. Avem alături de noi și pe un reprezentant al DG Cercetare. Nu-l văd, da, e acolo, e <laughs> în spatele nostru, care se ocupă de programul Pegasus. Uh, dacă doriți, vi-l poate explica mai detaliat. Dacă îmi permite, domnule președinte, să vă sugerez să dăm cuvântul reprezentantei EFSA pentru a explica aceste cerințe în ceea ce privește întâlnirea dosarului în cazul în care s-a face o solicitare în acest sens. Vă mulțumesc pentru uh, intervenția dumneavoastră și vom da curs cererii dumneavoastră. EFSA, reprezentanta EFSA este alături de noi și acum vom asculta recuvântul doamna Python. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să fiu uh, succintă pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție. EFSA a publicat două documente de orientare. Unul se referă la aspectele uh, legate de uh, furaje și de bunăstarea animalelor. Celălalt discută riscurile de mediu dacă un animal modificat genetic ajunge în uh, mediul înconjurător. Principiile pentru, acest document, pentru aceste documente orientative sunt aceleași ca și cele folosite în evaluarea plantelor modificate genetic. Deci comparăm animalul modificat genetic cu un animal comparabil nemodificat uh, genetic și apoi trecem prin toți pașii folosiți și pentru plantele modificate genetic. Avem o caracterizare moleculară a modificării și apoi avem o abordare uh, comparativă, analizând datele fenotipice ale animalului, starea de sănătate, starea uh, hormonală, compoziția diferitelor țesuturi, organe și așa mai departe, în funcție de modificare. Și rezultatul acestui pachet cuprinzător de date ne va arăta de ce fel de studii suplimentare nutriționale sau de altă natură avem nevoie. Și există foarte multe întrebări care se respectă la bunăstarea, sănătatea animalelor. Aceste date trebuie să, să fie furnizate deja din faza de dezvoltare a animalelor, din uh, faza de laborator înainte de naștere, apoi ciclul de viață animalelor în uh, laborator, inclusiv comportamentul animalelor, apoi urmează un mediu controlat de creștere unde există un număr mai mare de animale și putem observa cum răspund animalele respective la condițiile de creștere controlate și următorul pas ar fi echivalentul unei încercări pe teren dacă putem spune așa, în uh, cadrul căruia se analizează toți parametrii fizio, fio, fiziologici de comportament și așa mai departe și toate aceste date vor ajunge în pachetul de date central care urmează să ajungă la noi dacă se va depune vreodată o asemenea cerere um, la EFSA ca privire de, as, de ansamblu, sper că cele spuse de mine sunt, sufic, sunt suficiente și vă stau la dispoziție pentru întrebări uh, detaliate. Mulțumesc din partea Direcției Generale pe Cercetare. Tocmai ați fost numiți. Am înțeles că prezentarea poate fi accesată pe pagina noastră de internet, deci cei care ne uh, urmăresc pe internet o pot consulta, la fel și colegii noștri. Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că îmi permiteți să prezint uh, proiectul uh, Pegasus și rezultatele principale acesteia. Aș dori să vă prezint pe scurt aceste rezultate. Proiectul Pegasus este un proiect de mic dimensiuni, sprijinit din punct de vedere financiar din programul cadru 7, deja de 2 ani, din august 2008, 9 până în iulie 2011. Deci acest proiect s-a încheiat în acest moment. Este vorba de fapt de o acțiune de coordonare. Deci nu s-a întreprins niciun studiu de laborator pe animale modificate genetic în cadrul acestui proiect, ci au fost analizate mai ales aspectele sociologice sau economice ale uh, ale animalelor modificate genetic. Și veți vedea pe pagina de internet anumite date, nu, nu toate nu toate datele, ci doar cele care, nu toate informațiile, ci doar cele care pot fi făcute publice. Celelalte pot fi furnizate în urma unei cereri. Tema subiectului, proiectului, a fost a revenit în urma unei cereri venite din partea Direcției Generale pentru Sănătate și Protecția Consumatorilor și reprezentanții de la DG Sanco au participat la unele părți ale acestui proiect. Deci ne-am concentrat, după cum am spus, pe aspectele societale și economice ale animalelor modificate genetic și pe anumite uh, politici, dar nu este vorba neapărat de aspecte legislative, ci din, din punct, dintr-o perspectivă um, din perspectiva societății, a politicii pentru consumatori. Cum a funcționat acest uh, proiect? Am organizat mai multe ateliere pentru diferitele părți uh, implicate, încercând să răspundem îngrijorărilor, îngrijorărilor acestor uh, actori am organizat aceste uh, ateliere în Germania, Norvegia și Regatul Unit. Primul atelier a fost uh, organizat la Bruxelles, la care au participat uh, membrii implicați în politica europeană. Ultimul atelier a fost uh, organizat în India pentru a avea o perspectivă din, exter- din exteriorul Uniunii Europene. Am încercat să înțelegem care sunt uh, prioritățile de politici, prioritățile politice ale părților uh, interesate. Am vizitat din acest punct de vedere două orașe în Regatul Unit și în Italia în anul 2012. Trecând acum foarte rapid la rezultate și la principalele recomandări, <coughs> elementul comun este faptul că animalele modificate genetic trebuie evaluate caz după caz, pentru că în funcție de fiecare caz în parte apar aspecte și îngrijorări diferite din punct de vedere etic. O recomandare a fost uh, promovarea îmbunătățirii tehnicilor de evaluare a animalelor modificate genetic pentru a înțele- înțelege mai bine impactul acest, uh, acestor uh, animale, ținându-se cont, desigur, de preferința cetățenilor europeni. Etichetarea și trasabilitatea sunt puncte importante în domeniul alimentar în toate regiunile unde am avut uh, la dispoziție date. îngrijorările percepute din punct de vedere etic în rândul consumatorilor și cred că nu este niciun lucru nou știind de ce, de ce se întâmplă în sectorul agricol, sunt legate de bunăstarea animalelor și de eventualul impact asupra mediului înconjurător și din punct de vedere etic. Deci, jocul cu natura Uh, reprezintă în acest punct de vedere un, un aspect important și în momentul în care se, există o intenție de comercializare animalelor uh, modificate genetice, dimensiunea etică trebuie să facă parte din procesul de evaluare și să fie luată în considerare. Comercializarea alimentelor uh, provenită de la animale modificate genetic trebuie să țină seama de percepția publicului, pentru că um, percepția ar fi diferită de la caz la caz. Aș dori să vă spun că proiectul nostru a, a analizat această temă nu doar din perspectiva alimentară, dar și pentru uh, creșterea animalelor respective. De fapt, am analizat trei scenarii. Comercializarea trebuie să țină cont de contextul cadrului de, reg- cadrul, cadrului de, regla- de reglementare european și, de asemenea, de cadrul internațional. Un alt, o altă recomandare importantă este că ar trebui să analizăm uh, beneficiile percepute în același timp cu riscurile asociate cu dezvoltarea animalelor modificate genetice, impactul asupra sănătății, mediului, din nou, să nu uităm de aspectele etice. Și până la un punct, de asemenea, ar trebui uh, comunicate riscurile și beneficiile consumatorilor legate de posibilitatea ca animale modificate genetic să fie comercializate, pentru că, în general, consumatorii nu sunt convinși de argumente legate de similaritatea între noile alimente și alimentele tradiționale. Deci acestea ar fi principalele concluzii ale proiectului nostru. Vă mulțumesc pentru această prezentare. Nu știu acum dacă Linda McEvan, care formulase această întrebare, dorește să ia cuvântul prima sau la sfârșit? Nu, acum. Linda, te rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Din păcate trebuie să plec la, la 5 fără 20 dacă doresc să ajung de seară acasă în nordul Angliei, pentru că acolo trebuie să prind un alt tren. Deci, în primul rând, Aș dori să mulțumesc domnului Fulai și Comisiei pentru că a venit astăzi uh, pentru această prezentare. Luni, în presa britanică, s-a spus că uh, există aprobarea comercializării somonului în uh, Canada și că există o legătură și cu Panama. În mod ironic este interesant, pentru că se spune că guvernul canadian a afirmat, a că au permis acest lucru, au dat această autorizație, spunând în același timp că uh, că nu, nu există, că nu va exista o vânzare imediată sau un uh, consum imediat a somonului în Canada. Deci, se emite autorizație din partea guvernului canadian, se întâmplă se comercializează acest pește în, în Panama, dar nu se permite vânzarea peștelui în Canada. Am înțeles că EFSA a făcut toate aceste, toate aceste, a trecut prin aceste etape de muncă și că se vorbește de beneficii și riscuri percepute, dar mie mi se pare că avem deja elemente comune cu dezbaterea legată de clone. Întotdeauna dis- discutăm de siguranța alimentelor, dacă un aliment este sigur. Dacă EFSA se limitează doar la acest aspect, nu cred că este suficient, pentru că dezbaterea se referă nu doar la siguranța alimentară, dar și la etică. Eu nu cred că să consum uh, alimente modificate genetic ar fi dăunător pentru mine, dar eu nu sunt convinsă că uh, modificările genetice aduse plantelor nu afectează nici cum biodiversitatea. Știm foarte bine că uh, folosirea unui uh, insecticid afectează asupra unei culturi afectează și culturile învecinate. Deci, cred că trebuie să discutăm și despre aceste aspecte etice, societale și așa mai departe. Și apoi, aș dori să știu ca, ce are de câștigat până la urmă consumatorul de rând. Din punctul de vedere al uh, bunăstării uh, animalelor. Uh, nu știu dacă s-a discutat această temă de Comitetul de Etică al Uniunii Europene, pentru că acesta a spus un nu hotărât alimentelor uh, provenite de la uh, animale clonate, considerând că există prea multe probleme etice. Deci sper că se discută mai mult decât uh, siguranța alimentelor. Și în fine, se pare că opinia publică diferențiază, din punctul de vedere al percepției, între animalele modificate genetic pentru alimente și animale modificate genetic pentru cercetare. Știu că există anumite uh, experimente în care se folosesc embrioni uh, modificați uh, genetic. Uh, nu este vorba de embrioni umani, ci de embrioni de pești pe care se testează anumite medicamente pentru tratarea unor boli grave ale oamenilor, deci cred că trebuie să facem și noi această diferențiere. Deci nu vom avea. Am auzit de uh, porci mai lungi, cu picioare mai scurte și așa mai departe și nu despre acest lucru discutăm acum. Deci cred că există o percepție diferită în uh, opinia publică și nu trebuie să încurcăm lucrurile și aș dori să transmit comisiei că am avea nevoie de o dezbatere mai largă pe marginea acestui subiect. Nu este vorba de un uh, punct pur tehnic care poate fi rezolvat așa pur și simplu de Comisia Europeană. Dar sunt sigură că în următorul mandat legislativ vom relua această discuție. Mulțumesc, Linda McCarran. Și acum are acum cuvântul doamna Pilar Ayuso, pentru că dumneavoastră este persoana de contact cu EFSA, urmează Ana Rosbach, Corin Lepaj, Carl Schlüter, și colega noastră Liotar, de Vă rog. Sí, muchas gracias, presidente. Yo quiero agradecerle también a, a EFSA y a la Comisión que hayan venido a hablarnos de este tema. Mulțumesc foarte mult Comisiei pentru că um, a venit să ne vorbească despre acest subiect foarte important. Trebuie să începem dezbaterea acum. Înțeleg foarte bine că uh, misiunea EFSA este uh, aceea de a ne spune dacă animalele modificate de genetic uh, pot fi consumate fără a pune probleme sănătății și dacă respectă regulile privind uh, siguranța alimentară. Dar aici avem uh, două dezbateri în paralel, ca și cum carnea clonată, întrebarea care spune este dacă doresc consumatorii această carne și nu putem rezolva noi asta la EFSA, fiindcă dezbaterile sunt extrem de diferite. Odată ce ni se spune, ce suntem informați Uh, despre această chestiune și ni se spune că toate regulile privind uh, siguranța și alimentarea și sănătatea au fost respectate, iar că uh, alimentele modificate genetic sunt sunt sigure, pot fi consumate fără probleme. Asta este treaba EFSA, dar noi, EFSA, noi se politicieni trebuie să avem o dezbatere mai amplă, să, să pătrundem și în dimensiunea etică. Și asta am făcut și în ceea ce privește carnea provenită de la animalele clonate. Iar apoi se mai pune și problema trasabilității. Uh, Trebuie să ne putem da seama dacă produsul uh, provine, un anumit, un anumit produs provine de la uh, provine de la un animal modificat genetic sau de la plante modificate genetic, dar uneori este mai greu cu animalele clonate, fiindcă, fiindcă clonele sunt identice din punct de vedere genetic anim, cu animalele după care au fost clonate. Deci da, Uh, de, uh, regulile se aplică uh, și ni se poate spune de la EFSA dacă alimentele sunt sigure sau nu, dar apoi ar trebui să aibă loc o altă, are loc o altă dezbatere unde nu joacă niciun rol EFSA, deci lucrurile se desfășoară într-o altă arenă. Trebuie să vedem, într-adevăr, dacă sunt sigure aceste alimente și cum pot fi identificate și cum pot face o diferență între uh, alimente provenite de la animale clonate sau nu. Schröter poate să ia cuvântul acum și doamna Rosbach i-a făcut favoarea să schimbe locul cu el. Mulțumesc, eu trebuie să plec chiar înaintea Lindei, deci uh, o să-l rog pe Arno să um, asculte răspunsul dumneavoastră, chiar dacă eu nu o să fiu aici, o să primesc răspunsul dumneavoastră, deci îmi permit să adresez o întrebare. Există um, procedură de autorizare sau o solicitare de autorizare pentru uh, pentru anumite alimente în Spania și uh, am văzut ce s-a întâmplat în, în Canada cu carne de somon și poate uneori, și poate la un moment dat, pentru alte animale. Dar nu înțeleg în Europa de ce, de ce să modifici genetic animal dacă da, asta dacă nu cumva vrei mai mult lapte, mai mult creștere mai rapidă și așa mai departe. Deci asta nu aduce beneficii nici consumatorilor, nici sănătății animalelor. Eu nu văd cum poți să faci modificare genetică pentru a îmbunătăți sănătatea animalelor. Uh, să modificăm animalele, animalele ca să ce să aibă mai mult spațiu. Nu poți să îi aduci o modificare genetică animalului spre binele lui. Bine, poate cu, sunt niște exemple extreme aici, dar în general nu poți. Nu văd eh, cum putem să vorbim despre viitorul Europei. Eh, cetățenii au o părere foarte clară și dacă ne uităm la sondaje, ne dăm seama că eh, cetățenii nu vor alimente de la animale modificate genetic. Deci nu este aceste, aceste măsuri nu sunt nici pentru cetățeni, nici pentru animale. Singurii care au de câștigat sunt uh, companiile corporațiile, în detrimentul, în detrimentul încrederii cetățenilor, a sănătății, mediului înconjurător, siguranței alimentare. Apoi și apoi relația între fermier și companie se schimbă. Dacă, dacă fermierul își crește el animalele, el, el primește câștigul. Dacă trebuie să să cumpere generații de animale, fiindcă acestea sunt brevetate, se, se se pierde ceva și nu uh, cred că va exista un echilibru aici, iar uh, Uniunea Europeană, din motive etice, morale, a hotărât de mai multe ori să nu folosească anumite tehnologii. Unele țări, de pildă, nu vor să folosească bomba atomică, nu vor să folosească alte tehnologii și asta este un exemplu foarte clar unde uh, beneficiile sunt destul de vagi. Uh, destul de neclare, iar costurile aduse societății sunt mult mai mari. Deci, uh, în orientare trebuie să spunem nu mulțumim, nu vrem asta în Europa și dacă există o situație în care e nevoie uh, de așa ceva pentru medicamente, pentru oameni, atunci da, pentru astfel de motive ar putea fi justificat, dar pentru <coughs> produse de alimente nu, nu văd ce avantaj ar aduce ca să justifice așa ceva. Deci eu aș dori să se interzică această procedură, dar vreau să vă întreb un lucru. Cum vă veți asigura că efectele pe termen lung, fie că e vorba de insecte, de animale, cum vă puteți asigura că efectele pe termen lung uh, sunt evaluate Uh, sunt evaluate, care nu sunt evaluate, acum nu sunt evaluate cum trebuie nici pentru plante, cum vor fi evaluate pentru a ne asigura că se garantează siguranța? Deci e vorba despre un aspect etic, moral și, uh, și echilibrul puterii între, între companii și, uh, și, agricul, și fermieri. Acum, asta a fost întrebarea mea, din păcate trebuie să plec, dar mi se va transmite răspunsul dumneavoastră. Din moderne tehnic, să Dank. Wir wünschen guten Flug. Vă urăm drum bun, zbor plăcut. Acum urmează Ana Rosbach, Corin Lotage și doamna Liota. Fomen, deputat. <clears throat> nu am caz. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Schluter s-a a făcut referire la unele riscuri. Eu aș dori să ridic unele aspecte practice. Cum putem să ne asigurăm că peștii modificați genetic nu contaminează pești normali care nu sunt modificați genetic. Fiindcă în acvarii pot apărea scurgeri și, cu, și infiltrarea apelor contaminate. Aveți cifre care să ne arate modul în care uh, peștii de crescătorie sau monii de crescătorie care este comportamentul lor în, uh, în comparație cu, cu ceilalți pești, cresc mai repede, sunt mai puternici, mai mari, mă rog. Care este avantajul modificării genetice? Și aș vrea să știu uh, care este evoluția OMG-urilor, uh, cum, cum influențează evoluția OMG-urilor din, din SUA, situația peștilor de aici există marcaj, există etichetare în acest sens, primim foarte mult pește din Canada și trebuie să știe consumatorii dacă peștele a fost modificat genetic sau nu. Acum încă o întrebare, asemenea antevorbitorilor mei. Ce alte animale care, care crede EFSA că ar putea fi modificate genetic și care s-ar putea găsi în lanțul alimentar în următorii ani? Mulțumesc, doamna Lepaj. Mulțumesc, domnule președinte, pentru această dezbatere. Mulțumesc Comisiei și EFSA pentru prezență. Mă alătur uh, celor spuse de antevorbitorii mei eh, și mai ales celor spuse de domnul Șlute, înainte de a evalua riscurile și, bineînțeles, înainte de a le gestiona, trebuie să ne punem întrebarea la ce bun? De ce avem nevoie de animale modificate genetic? Dacă, dacă vrem să continuăm în direcția, privind, în direcția noastră privind a, uh, alimentarea nechipzuită și uh, uh, un, uh, tra, un, norme încălcate ceea ce le până seara animalelor. Uh, bine, uh, proteine animale sporite, fiindcă aici vorbim despre somon, luăm pe drumul ăsta? Asta nu mai, nu mai intră aici în discuție părerea europenilor. Până la urmă trebuie să ne întrebăm la ce care care este rostul acestui proces. Dacă spunem da, da, e foarte bine, ne va aduce foarte multe avantaje, a doua întrebare care se pune este dorim toate aceste avantaje. Colegii mei, colegii înaintea mea, au spus că dacă am face un sondaj în Europa pentru a vedea dacă cetățenii europeni vor să mănânce animale clonate, cred că 98% vor zice nu, ca și pentru clonare, clonare același lucru. Apoi, am putea să ne punem întrebarea care sunt riscurile. Iar aici Uh, întrebarea este foarte vastă, fiindcă nu este vorba doar uh, despre uh, securitatea sanitară, siguranța sanitară și care se pune și, care este foarte, foarte gravă și foarte importantă și trebuie să beneficieze de, termen pe, de studii pe termen lung, pe care nu le avem deocamdată. Apoi se mai pune și problema biodiversității, fiindcă mi se spune că uh, somonii de crescătorie sunt uh, um, îngrădiți în, în parcuri și Uh, în țarcuri speciale, deci, dar știți cum, este, cum se întâmplă în natură, nu, vor fi, va va exista o contaminare, fiindcă asta este, asta va întâmpla. Apoi uh, ne pune, putem pune problema care va fi impactul asupra insectelor și dacă vor fi contaminate insectele. Uh, Uh, e vorba de diversi utilizatori, fiindcă sunt uh, uh um, umani sau nu. Deci trebuie să ne gândim la insecte. Apoi să mai pune și problema bunăstării animale. Bine, somoni mai mari, dar uh, somonii <laughs> nu sunt făcuți să fie mai mari, deci trebuie să ne gândim și la acest lucru. Deci se pune această problemă legată de riscuri și de etică. Și apoi se mai pune și problema gestionării uh, riscurilor uh, la nivel politic, odată ce se vor fi eva- evaluat riscurile. Vă spun pe șleau că eu nu cred că ne-ar aduce avantaje. Poate din potrivă va spori neîncrederea consumatorilor în lanțul alimentar, ne va aduce mai multe probleme decât avem acum și cred că avem suficiente probleme acum. Deci, mi se pare că ar fi foarte bine uh, să discutăm acest subiect, într-adevăr, să punem, uh, să, să supunem discuția acest subiect și după aceea gata să nu mai vorbim și să ne opunem, fiindcă această procedură nu, nu are niciun rost pentru cetățenii noștri. Mulțumesc. Doamna Liotard. Și după aceea Pilar Aius. Ja, dankjewel. Ja, het zal voor niemand een verrassing hier zijn als ik zeg dat ik... Uh... Mulțumesc. Eu uh, sunt împotriva animalelor modificate genetic sau oricărui organism modificat genetic. Nu vă surprinde acest lucru și nu vorbesc numai de aspectul etic aici. Uh, nu vorbesc numai despre recolte modificate genetic. pun multe probleme aici, biodiversitatea, bunăstarea animală, bunăstarea oamenilor și sunt de acord cu colegii care s-au exprimat astăzi și au spus că dacă punem accentul doar pe siguranța alimentară, nu este suficient, nu este suficient nici pe departe. Că după recolte avem uh, tehnologie de modificare genetică pentru animale. Iată, se întâmplă. Chiar dacă nu știm în continuare foarte multe lucruri despre modificarea genetică în ceea ce privește recoltele, în ceea ce privește plantele. Deci, se pare că ne vom confrunta cu foarte multe probleme în ceea ce privește bunăstarea animalelor dacă va fi bun la dus sfârșit, la, la, va fi dus la bun sfârșit acest lucru. La tratatul de la Lisabona se spune că trebuie să ținem cont de bunăstarea animalelor în politicile noastre și consumatorii ne cer la acest lucru mai abitiri, iar în ceea ce vă privește tehnologia de modificare genetică a animalelor eh, se bate cap în cap cu acest scop. Mă întreb, care sunt avantajele? un avantaj mare la ora actuală reprezintă sau este considerat a fi faptul că tehnologia de modificare genetică poate să consolideze rezistența la boli a animalelor. Asta este un argument. Dar aici nu face că să tratezi, tratezi simptomele. Noi trebuie să tratăm, să tratăm cauza acestor boli, să punem capăt acestor uh, acestor boli, cum rămâne cu creșterea intensivă a animalelor. Asta ar trebui să fie problema noastră, fiindcă așa reușim să, să, să preîntâmpinăm bolile. Și, ap- și apoi uh, despre somon, bineînțeles că o să, o să, o să scape uh, și acest lucru uh, va afecta biodiversitatea, cum s-a spus. Am o întrebare pentru EFSA și pentru Comisie. În primul rând vreau să mulțumesc EFSA pentru um, raportul foarte amănunțit pe care l-au făcut și vreau să Uh, să întreb EFSA care credeți că vor fi efectele pe termen lung pentru mediul înconjurător și bunăstarea, uh, bunăstarea oamenilor și bunăstarea animalelor? Ați analizat această chestiune? Apoi, uh, dacă există animale manipulate, cum le zic eu, manipulate genetic, cum rămâne cu uh, rezistența, rezistența la boli, acest argument? care sunt consecințele asupra bunăstării animalelor dacă ne, ne ocupăm numai de simptome prin aceste, prin aceste tehnologii de modificare genetică. Cum rămâne cu acordurile din acordul de parteneriat uh, comercial transatlantic? S-a negociat ceva acolo pe, în această direcție? S-au ajuns la un acord? Digi Sanco va face tot ce poate pentru a opri uh, evoluții negative și, uh, <laughs> și, pentru, și va încerca să înfrâneze DG Comerț, fiindcă acest lucru este foarte important în acest subiect și în ce privește clonarea. Doamna Iuzo. Mulțumesc, domnule președinte. Nu mai suntem mulți în sală și mi-am permis să iau cuvântul. Eu vreau doar să mă asigur că nu se impune ceva cetățenilor, că pot să hotărească liber. Indiferent. Uh, uh, bine, manipularea genetică există în momentul în care avem specii hibride și mai departe de asta se întâmplă în natură. Acum vorbim despre manipulare genetică în laborator. Unii se opun uh, din tot sufletul modificării genetice. Dacă, bine, în momentul în care modificăm genetic o ființă umană, este vorba despre uh, modificarea materialului genetic pentru a crea imunitate la boli și așa mai departe. În ceea ce privește uh, musculițele modificate genetic, sunt, există unele musculițe modificate genetic care apoi, când sunt eliberate în natură, se, uh, se amestecă cu alte populații de musculițe natură care atacă fructele. Astfel se creează, se creează un fel de pesticide uh, care, prin prin modificarea genetică. Eu uh, doresc ca EFSA să se asigure că studiile sunt uh, temeinice și să, să verifice în mod independent că putem să, să fim siguri că uh, alimentele pentru consum uman sunt sigure după aceste studii. Dacă ne punem întrebarea dacă un aliment modificat genetic uh, provenit de la un animal modificat genetic este dăunător sănătății, atunci trebuie să trebuie să se spună foarte clar așa și atunci oamenii nu vor mai consuma acest aliment. Trebuie să hotărâm dacă, dacă produsul este sigur, atunci îl punem pe piață și oamenii hotărăsc dacă vor să-l consume sau nu. Asta este poziția mea. Cred că oamenii trebuie să aibă libertatea de a, de a hotărâ ei singuri dacă ceva este sigur. Aceasta este părerea mea. Ok. Pavel po. Za slovo, pane předsedo. Jenom velmi stručně jedna otázka, kterou jsem chtěl položit. Mulțumesc foarte mult. Mă bucur că mi-ați dat și mie cuvântul și voiam să vă pun o întrebare. E o întrebare care m-a apărut și este vorba despre următoarele lucruri, și anume parteneriatul transatlantic. Recent am avut aici la comisie o propunere, o propunere trimisă referitoare la uh, sterilizarea instalațiilor pentru, uh, pentru mulți vacile. Și apoi câteva chestiuni referitoare la această temă aș dori să aduc în discuție. Eu sunt biolog la bază și nu îmi pot închipui că pot exista astfel de măsuri care permit poluarea genomului uh, populației de animale. Și nu numai. Nu se poate pur și simplu așa ceva. Și uh, mai există un uh, al doilea risc legat de animalele modificate genetic. Acestea au o, o rezistență mai mare la patogeni și ar trebui să avem în vedere și o strategie privind uh, agenții patogeni. Gândiți-vă la animalele care au bol de plasmă. Ce se întâmplă uh, dacă consumul de astfel de animale influențează negativ sănătatea umană după aceea? Apoi, uh, animalele modificate genetic, transgenetice, e vorba de animale uh, care au alte gene decât genele specifice speciei lor. Este vorba de un proces uh, prin care se suprimă anumite gene sau una din genele specifice ale speciei respective de animale se consolidează. Deci sunt două procese diferite. Asta voiam eu să vă întreb. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Poc! Ar trebui să vă mai spun că coordonatorii au hotărât ieri că ar trebui să numim din partea comisiei noastre doi membri care să participe la Steering Committee și să monitorizeze negocierile și apoi să vină să ne raporteze aici la comisie ce s-a întâmplat și uh, de asemenea să raporteze în fața coordonatorilor în mod regulat. Asta, deci, este necesar să avem niște colegi care să ne raporteze regulat ce se întâmplă la negocieri. Trebuie să aflăm ce înseamnă exact pentru legislația europeană, pentru standardele europene, pentru tratatul nostru de liber schimb. Deci va fi nevoie de doi reprezentanți ai Comisiei ENVI care să monitorizeze dosarul. Foarte bine, domnule Pule, sau cine vrea să răspundă mai întâi? Mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți, am să răspund eu mai întâi și dau apoi cuvântul colegei mele. Aș dori să-mi organizez răspunsul în cinci puncte, dacă îmi dați voie. În primul rând, cu privire la presupusele beneficii. Somonul, după cum s-a prezentat în SUA, Cred că ați înțeles de fapt că nu e vorba de un somon crescut în SUA. Embrionii de somon sunt uh, uh, crescuți în Canada și adulți în Panama. În fine, acest somon a fost modificat genetic ca să crească de două ori mai repede. Comisia nu este în măsură să spună dacă prețul la acest somon va fi de două ori mai mic. Habar nu avem deocamdată, nu este încă pe piață. Însă e clar că crește de două ori mai repede, însă uh, folosind aceeași cantitate de alimente. Deci probabil că firmele care vor crește astfel de somon vor avea un câștig financiar, dar nu pot să vă dau mai multe detalii. În ceea ce privește celelalte animale, e adevărat, celebra muscă de măslin este în această situație. Spania a creat un program de cercetare. E vorba de o muscă care este un parazit al măslinelor și cred că știți că există mai multe insecte uh, care sunt tratate ca să fie sterilizate, mai ales masculii, prin bombardare radioactivă cu cobalt. Aceste insecte uh, mascule sunt uh, lăsate libere în natură, găsesc câte o femelă, dar uh, femela respectivă nu va uh, depune ouă uh, fecundate. Și deci specia nu se va mai reproduce. Există de 30-40 de ani aceste programe care folosesc substanțe radioactive. Acum, pentru această muscă de măslin, se discută despre modificarea sa genetică pentru ca masculii să fie sterili și atunci când fecundează o femelă, aceasta nu va avea de fapt ouă fecundate. Dat fiindcă femelele nu pot uh, Fiecare femelă nu poate avea relații decât cu câte un mascul, ceea ce înseamnă că nu se va mai reproduce această specie. Însă programul nu este pus la punct Încă nu a fost pus la punct acest program, Spania trebuie să îl mai studieze și să se asigure că nu sunt efecte negative asupra celorlalte insecte, asupra muștelor și așa mai departe. Și unele bacterii sunt modificate genetic, acestea produc substanțe chimice medicamentoase, ceea ce face obiectul unei polemici, pentru că aceste bacterii produc medicamente utile pentru îngrijirea oamenilor și e mai bine să se obțină hormoni, ca insulină și așa mai departe, prin bacterii decât să fie colectați de la abator, să, fi, să, să se preia hormonii naturali de la animale care ar putea fi contaminați și așa mai departe. Deci aici situația e destul de clară. Știm că se fac cercetări și în legătură cu porcii, pentru ca porcii să devină mai rezistenți la boli ca uh, pesta porcină sau uh, gripa porcină. Uh, nu e vorba aici de probleme de creștere intensivă, pentru că până și mistreții sălbatici uh, sunt afectați de această boală și e clar că mistreții sălbatici nu cresc în uh, condiții similare cu cele ale porcilor de crescătorie. Însă, deocamdată, uh, nu știm mai multe. Al doilea punct la care vreau să mă refer este etica. În directiva din 2001 sau în regulamentul din 2009 există idei ce ar putea fi utilizate pentru a răspunde la aceste probleme de etică. Însă etica trebuie tratată cu mare grijă. Și după programul Pegasus, vom cere probabil și opinia grupului european de etică, care a mai emis un aviz în 1996 referitor la tehnicile obișnuite, normale, care se folosesc pentru uh, plante modificate genetic. De data aceasta însă e vorba de animale, e vorba de acest somon destinat consumului uman și deci nu este exclus să cerem din nou avizul Comitetului de Etică. Al treilea punct, riscul. Riscul pentru sănătate, riscul pentru mediu, iarăși tot EFSA trebuie să le evalueze, riscul pentru biodiversitate, însă e clar că pentru animale totul depinde de uh, spațiul în, cât, în care sunt închise, cât sunt de izolate. În legătură cu acest somon crescut în Panama, s-a impus să nu fie crescut în mare, ca somonii crescuți în mod tradițional, ci în niște bazine pe uscat, Știți că somonii uh, de crescătorie care sunt crescuți în niște cuști în, scufundate în mare pot să evadeze și să ajungă astfel în natură și să, să se reproducă cu somonii sălbatici. Așadar, pentru a elimina acest risc, uh, americanii au decis să crească acești somoni pe uscat în niște bazine aflate în teritoriu cu apă filtrată pentru ca somonii să nu poată evada. Sigur că se pune și problema bunăstării animale. Este o chestiune foarte importantă. Somonii de crescătorie, tradițional sau modificați genetic, trebuie să respecte niște standarde legate de bunăstare animală. Și sigur că acești somon de crescătorie, dacă, dacă crescătoria s-ar afla în Uniunea Europeană, dacă creșterea lor ar fi posibilă în Uniunea Europeană, ar trebui să fie respectat. În al treilea, în al patrulea rând, mă scuzați, alegerea consumatorului. Sigur că, în primul rând, e o opțiune politică. Dar comisia, după cum a spus și doamna comisar, nu este nici pentru, nici împotriva organismelor modificate genetic, ci comisia aplică regulamentele realizate de Consiliu și de Parlament. Dar este o alegere politică să se interzică OMG-urile dacă aceste două instituții decid în acest sens. Evident, dacă cele două instituții așa decid, Comisia va pune în aplicare măsurile, însă deocamdată uh, ține de directivă și de regulament, iar principiul uh, de modificare genetică la animale nu este interzis. Sigur că trebuie să facă obiectul unei etichetări adecvate pentru ca consumatorii să fie informați. Toate produsele ar uh, trebui să fie etichetate, derivate din somon. Carnea, uleiul, făinurile de pește pentru hrana animalelor și așa mai departe, toate ar trebui să fie etichetate ca și în cazul produselor de origine vegetală, pentru ca consumatorii să poată să aleagă în cunoștință de cauză. Al cincilea punct se referă la relațiile cu SUA în cadrul negocierilor TTIP. Președintele Barroso a spus-o foarte clar atunci când s-au deschis negocierile acum câteva luni. Nu se pune problema ca UE și SUA să discute despre nivelul comunitar de protecție anti-OMG. Sigur că facem schimb de informații, informațiile științifice, privire la evaluările EFSA, cu privire la aprobările pe care le acordăm, ce aprobăm, ce nu aprobăm și așa mai departe. Dar nu se pune problema să negociem o modificare a legislației comunitare. Știți, directiva și regulamentul despre care este vorba în cadrul uh, TTIP. Este absolut tabu acest subiect. Deși, după cum vă spuneam, discuții au loc și mai ales uh, ce ne întreabă SUA este de ce durează între 5 și 10 ani ca să aprobăm un organism modificat genetic, când în SUA durează sub un an. Însă, lăsând la o parte acest lucru, noi le explicăm procedurile EFSA, chestiunile politice și așa mai departe, însă nu este niciodată vorba de o discuție privind modificarea textelor noastre de lege. Domnule președinte, asta doream eu să vă spun. Dacă ne permiteți, colega de la EPSA va răspunde la întrebările ce au fost adresate. Mulțumesc! Mulțumesc! Dăm acum cuvântul reprezentantei EFSA. Vă rog! Mulțumesc foarte mult! Aș dori să clarific că nu avem uh, competențe decât în analizarea siguranței mediului. Și unul din cele două documente pe care le-am elaborat se referă exact la această chestiune. E vorba de două documente de orientări. Adică avem o listă de întrebări și acordăm uh, orientări cu privire la generarea de date pentru ca doritorii să creeze uh, măsurile necesare. Trebuie însă să primim pachetele cele mai actuale ca să putem face acest lucru. Și ați adresat mai multe întrebări care ar trebui să fie tratate de cel care depune cererea și să se țină cont de datele necesare. M-ați întrebat ce se întâmplă dacă un pește modificat genetic scapă. Ce se întâmplă cu mediul, ce se întâmplă cu populația? Este tocmai o întrebare la care trebuie să răspundă. O altă întrebare este ce se întâmplă uh, cu oamenii dacă intră în contact cu insecte modificate genetic. O altă întrebare a fost uh, care sunt implicațiile asupra bolilor și asupra bunăstării animale. Toate acestea trebuie tratate, într-adevăr, dar nu vă pot eu da un răspuns. EFSA are nevoie de date ca să vadă care ar fi răspunsul dacă un astfel de animal chiar ar ajunge pe piață. Și în acest sens, cred că am lucrat foarte bine, am avut cinci grupuri de lucruri diferite ca să aflăm care sunt întrebările relevante. Și sigur că principiul de la caz la caz este foarte important pentru că contează uh, despre ce animal este vorba și așa mai departe și astfel să dai informații diferite. Aș dori să dau acum cuvântul colegei mele, care a fost responsabilă de documentul de uh, analiză a riscului asupra mediului. Acolo mai multe grupuri au răspuns la întrebări diferite legate de modificarea genetică. Silvii, te rog. Vă rog. Mulțumesc. Aș dori să completez și eu imaginea creionată de colega mea în legătură cu o orientare creată recent de EFSA. Aș dori și să fac legătura cu două puncte menționate anterior. În primul rând, cât de posibil este ca aceste animale modificate genetic să scape. În ceea ce privește efectele pe termen lung, e clar că trebuie să ne bazăm pe ceea ce știm, pe informațiile pe care le avem când se face uh, analiza de risc. Noi întotdeauna cerem actorilor implicați să se gândească la toate informațiile disponibile la momentul respectiv, inclusiv documentele științifice, inclusiv orice fel de date experimentale colectate cu privire la uh, animalele surogat, adică animalele care au aceleași caracteristici, dar nu și modificările genetice. Poate fi foarte util. În plus, pe lângă aceste date, aș dori să mă mai refer la încă un lucru necesitat de contextul legislativ european. E vorba de monitorizarea post-punere pe piață. Este vorba de un subiect foarte familiar în cazul plantelor și probabil că și pentru animalele modificate genetic vom urma același procedeu. Apoi, în ceea ce privește posibilitatea de evadare a animalelor modificate genetic, este un punct uh, de care trebuie să ținem cont. Dacă o genă modificată ar uh, trece la populația sălbatică, trebuie evaluat ce s-ar întâmpla și de aceea noi cerem companiilor să ne dea informații mai multe cu privire la toate posibilitățile. Și cred că aici se încheie ce aveam de spus. Și în încheiere, în cadrul evaluării riscului, mai există un pas și anume să sugerăm măsuri de uh, atenuare. Este o recomandare pe care eu întotdeauna o transmit managerilor de risc. Mulțumesc! Mulțumesc! Cred că a fost foarte util ce ne-ați spus, foarte bine că am discutat acest subiect aici. E păcat, e joi după amiaza, de aceea mulți colegi trebuie să plece acasă, au întâlniri în uh, circumscripție, de aceea suntem atât de puțini aici, dar uh, am uh, înregistrat tot ce ați spus și vom transmite mai departe. Doresc să mulțumesc Comisiei Europene și de asemenea EFSA și sigur tuturor colegilor care au participat la această dezbatere. Și astfel ajungem la uh, sfârșitul ordinii noastre de zi. Ne vom vedea uh, din nou într-o reuniune comună cu ITRE ca să discutăm obiectivele pentru 2030 în data de 2 decembrie de la 15 la 18.30 și apoi vom mai avea o reuniune 16-17 septembrie aici la Bruxelles înainte de vacanța de Crăciun. Deci vă rog să vă notați aceste uh, date și să petreceți o seară frumoasă. La revedere, mulțumesc!